la delegația la adunarea parlamentară euro-latinoamericană, domnul Tadeusz Cimaschi nu mai este membru titular. Am mai primit din partea Consiliului poziția în primă lectură și motivele care au dus la adoptarea acestei măsuri și poziția Comisiei. Titlul va fi anunțat în procesul verbal al ședinței actuale. Parlamentul dispune de un termen de trei luni pentru a se pronunța asupra acestei poziții, termen care începe de mâine, 3 februarie 2012. Este vorba de poziția Consiliului privind publicarea regulamentului Parlamentului European și al Consiliului pentru modificarea regulamentului 1290 per 2005 și 1234 per 2007 ale Consiliului referitoare la distribuirea de uh, alimente persoanelor celor mai defavorizate din Uniunea Europeană. Trecem acum la explicațiile de vot, dragi colegi.